Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos, cine dorește să iasă din sală să facă asta cât se poate de repede posibil. Vă rog frumos. Trecem la explicațiile de vot. Prima se referă la a doua lectură, recomandare a doamnei Isabel Toma, Atlanticul Nord de nord-vest, nord-est, pescuitul în uh, apele uh, profunde și în apele internaționale. Domnul Azercam are trei minute. Două minute. Voorzitter, de zeeën zijn groot en de oceanen zijn diep, maar de bodem is bereikt. Mulțumesc foarte frumos, domnule președinte. Solul marilor uh, trebuie verificat. Există foarte multe specii de plante, de animale în oceanele